Witam Państwa. Otwieram wspólne posiedzenie trzech. Bună dimineața! Aș dori să deschid reuniunea comună a celor trei comisii. Oh, English is two. English is two. Two, number, number two. Sorry. Otwieram wspólne posiedzenie. Deschid uh, ședința comună a celor trei comisii pentru agricultură, um, dezvoltare și mediu. În primul rând, câteva formalități. Ați primit ordinea de zi. Avem interpretare în 12 limbi franceză, germană, italiană, uh, neerlandeză, engleză, spaniolă, portugheză, finlandeză, suedeză, maghiară, polonă și română. După cum știți, 2015 este anul internațional al solurilor, iar 4 uh, decembrie, mâine, este ziua internațională a solului, atunci vor avea loc la Roma principalele sărbători organizate de FAO și pe baza inițiativelor biroului FAO de la Bruxelles avem o expoziție care a fost deschisă marți. De asemenea, pe baza acestor inițiative are loc și reuniunea de astăzi, reuniunea comună a celor trei comisii, pentru care problema solurilor este una importantă. Biroul FAO este o reprezentanță a acestei organizații pe lângă Uniunea Europeană și cooperează îndeaproape și cu reprezentanții statelor membri și cu alte instituții de la Bruxelles. După cum știm, există multe instituții uh, și foarte variate la Bruxelles. După cum spune și numele, este legătura dintre sediul de la Roma și Bruxelles. Și știm cu toții că Uniunea Europeană are multe inițiative în ceea ce privește agricultura, mediul și cooperare cu alte state, dezvoltare, ajutor pentru alte state, de unde și compoziția reuniunii de astăzi. Principalul nostru vorbitor de astăzi, principalul oaspăt, este profesorul Mamu pe care îl voi prezenta imediat. Bine ați venit, domnule profesor! Sărbătorile, seminarele, reuniunile care uh, sunt organizate trebuie să ne informeze despre importanța solurilor. care oferă o serie de servicii de bază pentru ecosisteme și sunt cruciale pentru viața oamenilor și sănătatea lor. După cum am menționat, 2015 este anul internațional al solurilor, iar acum îi voi da, le voi da cuvântul uh, colegilor noștri de la Comisia Envi și Deve vă rog să um, faceți o scurtă cuvântare. Mulțumesc, domnule președinte, ca vicepreședinte al Comisiei Envi, dar și raportor pentru un raport din proprie inițiativă uh, pe marginea COP21. Uh, Îmi face plăcere să organizăm acest schimb de opinii cu prilejul Anului Internațional al Solurilor. Aș dori să vă amintesc că schimbarea climei este o amenințare majoră pentru siguranța alimentară mondială. Sectorul agricol este deosebit de vulnerabil la impactul schimbării climei. Acesta poate fi și un aliat prețios în lupta împotriva schimbării climei. De aceea este important să subliniem că solul este o piatră de temelie în discuția referitoare la schimbarea climei. Solul poate să stocheze carbon și să reducă astfel emisiile globale de gaze cu efect de seră în atmosferă. Solurile sunt uh, un instrument prețios în lupta împotriva schimbării climatice. De asemenea, agricultura contribuie prin emisiile de gaze cu efect de seră la schimbarea climei. Dacă solurile sunt cultivate prin practici agricole nedurabile, carbonul din sol poate fi eliberat în atmosferă sub formă de dioxid de carbon și contribuie astfel la schimbarea climei pe care încercăm să o combatem. Trebuie să amintim, având în vedere schimbul de opinii cu dumneavoastră, că situația actuală este uh, îngrijorătoare Acum suferim uh, consecințele unei uh, practici agricole intensificate, defrișările și cultivarea uh, în masă a terenurilor a crescut emisiile de carbon din atmosferă, afectarea pământului și a drenării solurilor pentru agricultură este, sunt răspunzătoare pentru 10% din totalul de emisii, emisii cu, de gaze cu efect de seră. Prin repararea solului degradat și adoptarea de practici durabile, cum ar fi agricultura ecologică, am putea să reducem emisiile de gaze cu efect de seră din agricultură, să îmbunătățim sequestrarea carbonului și să întărim uh, rezistența la schimbarea climei. În plus, beneficiile în ceea ce privește Randamentul creșterii materiei organice din sol este de asemenea considerabil. O creștere uh, mare a sequestrării de carbon din sol ar putea chiar să permită compensarea ansamblului de emisii cu efect, uh, de gaze cu efect de seră și să îmbunătățească cu 4 la mie această sequestrare a carbonului. Aș dori să subliniez că tema solului este abordată și la COP21. Negociatorii și-au confirmat uh, voința de a propune o strategie de reconciliere între securitatea alimentară și lupta împotriva schimbării climei. Ar fi o a doua revoluție verde, iar discuțiile se vor desfășura pe marginea agendei ce prevede uh, inițiative complementare săptămâna viitoare la Paris. Până acum, numeroase state au manifestat interes pentru problema sequestrării carbonului în sol și în acest context, inițiativa 4 la 1000 a fost lansată ieri în cadrul COP21 și promovată mai ales de ministrul francez al agriculturii, Stefan Le Foll, ministrul agricultorii din Germania, din Noua Zeelandă, din Australia, secretarul general FAO, domnul Graziano da Silva și secretarul general NEPA, domnul Mariachi. Această inițiativă are în vedere creșterea carbonului din um, sol, materie organică, cu 0,4% și această creștere ar putea să compenseze emisiile de gaze cu efect de seră uh, care afectează pădurile și solurile salinizate sau în curs de deșertificare. În plus, creșterea de materie organică din sol ar putea să îmbunătățească rezistența agriculturii și adaptarea acesteia la schimbarea climei, dar și randamentul agricol și ar putea să combată insecuritatea alimentară. Ministrul francez a subliniat că solul este legătura între foame și foamete și schimbarea climatică. Uh, în jur de 30 de țări susțin inițiativa, țările UE, Turcia, Noua Zeelandă, Australia, Mexic, Costa Rica, Uruguay, la fel și CDAO, Există și ONG-uri și organizații uh, pentru agricultură și uh, ne bucurăm că astfel de inițiative sunt lansate la acest summit internațional. Aș dori în încheiere să salut și prezența domnului profesor Mamo și îmi pare bine că avem acest schimb de opinii. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte al Comisiei DV. Acum uh, îi dau cuvântul vicepreședintelui Comisiei uh, DV, domnul Vairinen. Tuon terveiset valiokunnan puheenjohtajalta Linda Avanilta. Domnule președinte, aș dori să vorbesc în numele doamnei Linda McAvan, care nu poate să fie prezentă astăzi. Aș dori să mă refer la trei probleme specifice în comentariile mele. Se referă la politica de dezvoltare și la protejarea solului. În primul rând, cum se organizează uh, sistemul de proprietate al solului este deosebit de important. Tradiția veche este că pământul să aparține celor care îl lucrează și structura de proprietate ar trebui să fie în așa fel încât să fie respectat acest principiu. Prin urmare, înregistrarea proprietății este deosebit de importantă. Astfel, am contribuit la o agricultură Uh, durabilă și la o folosire durabilă a solului. Este un punct de plecare important. Dacă oamenii își administrează pământul pe care îl ară sau îl lucrează, o vor face în mod responsabil. De asemenea, transferul uh, de proprietate la următoarea uh, generație ar trebui să fie făcut într-un mod mai bun este foarte important, mai ales din punctul de vedere al politicii de dezvoltare. Organizarea terenurilor și înregistrarea proprietății acestora sunt cruciale. Al doilea punct la care vreau să mă refer este urbanizarea. Orașele se extind adesea pe terenuri agricole bune, și cele mai bune terenuri sfârșesc prin a fi folosite pentru construcția de locuințe sau de drumuri. În țările în dezvoltare, dar și în țările dezvoltate, este necesar să avem o dezvoltare urbană adecvată pentru a păstra terenurile agricole bune în scop agricol și să nu construim pe acestea. Mai sunt multe de spus despre aceste probleme, dar în cele două minute pe care mi le-ați alocat, aș do doream să mă refer la aceste două probleme, înregistrarea terenurilor și um, planificarea urbană adecvată. Acestea sunt importante pentru o bună folosire a solului. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Le urez din nou bun venit uh, tuturor. Am menționat aceste birouri FAO. Directorul este domnul Mustafa Sinacur. El are o bogată experiență la nivel național și internațional, este acum omul nostru de legătură și el a organizat uh, expoziția, Îl mulțumesc și pentru micul dejunul de astăzi. Acum uh, aș dori să-l prezint pe domnul profesor Mamo. Domnul profesor Mamo s-a născut la Lekemp, în Etiopia, are un doctorat în uh, chimia solului și fertilitatea solului la Universitatea Aberdeen din Scoția, însă activitatea sa s-a dezvoltat și în afara mediului academic. În prezent este consilier al ministrului etiopian pentru agricultură și lucrează în probleme de sol, siguranță alimentară și resurse naturale. De asemenea, este unul din cei 13 comisari globali pentru schimbarea climei, agricultură și securitate alimentară și unul din cei 27 de experți globali de frunte în grupul tehnic interguvernamental pentru soluri și câștigătorul prestigiosului premiu Agra 2014 în 2014 uh, a primit și prestigiosul premiu Iara. Înainte să-i dau cuvântul profesorului Mamo, v-aș ruga să priviți acest mesaj video de la directorul general FAO, domnul Jose Graciano da Silva, cu ocazia acestei reuniuni. Haideți să urmărim acest mesaj video. Honorable Chair. Stimate domnule președinte al Comisiei Agri din Parlamentul European, stimați deputați, în primul rând aș vrea să spun că îmi pare foarte rău că nu pot să fiu prezent la această reuniune comună și nu pot să vă vorbesc direct. Aș dori să încep prin a-mi exprima recunoștința față de Parlamentul European și față de Comisia pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală pentru că a organizat această uh, reuniune extraordinară cu privire la anul uh, internațional al solurilor. Um, solurile sunt fundamentale din multe puncte de vedere. Sunt, uh, de fapt, baza oricărui sistem alimentar, dar uh, sunt și baza pentru producția de um, alimente și de furaje. Solurile sunt de fapt cele care păstrează biodiversitatea noastră, o pătrime din biodiversitate este păstrată de ele și îmbunătățesc de asemenea și rezistența la um, secetă și la inundații. Sunt așadar un factor cheie în sectorul acesta și ne ajută să combatem schimbările climatice. Aceste puține exemple pe care vi le-am dat acum arată importanța unor soluri sănătoase. Astăzi, o treime din soluri sunt deja degradate. Sunt, uh, de fapt, uh, ele nu sunt o resursă regenerabilă și de aceea trebuie să le protejăm cu grijă. 4 din 17 obiective ale mileniului se referă direct la soluri, incluzând aici aspecte cheie, precum îmbunătățirea calității solului, reducerea poluării, combaterea deșertificării și uh, Uh, reconstrucția pământurilor distruse. Trebuie să avem mai multă grijă de solurile noastre având în vedere rolul fundamental pe care îl joacă pentru reducerea sărăciei și a foamei. Susținerea unor de către un, niște parteneri foarte puternici, precum Uniunea Europeană, va putea să ne îmbunătățească asistența, de exemplu, pe care o oferim în Africa mai ales. FAO este gata să-și ajute țările uh, membre care doresc să își ia această sarcină pe umeri. Astăzi eh, celebrăm anul internațional al solurilor și, fiind dat că este așa, sper să putem sublinia și pe viitor nevoia de a folosi solurile cu respectul de care chiar ar trebui să se bucure. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție! Mulțumesc foarte mult pentru mesaj. și mulțumesc și pentru informațiile pe care le-am primit. Cred că aceasta a fost o introducere foarte bună în tema pe care urmează să o discutăm și acum, pentru a putea să intrăm chiar în uh, subiect, vreau să ascultăm uh, referatul domnului Mamu. Aveți 15 minute, vă rog. Dear honorable Stimate domnule președinte al Comisiei uh, pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, stimați uh, președinți ai Comisiei pentru Mediu, Sănătate Publică și Alimentară și a Comisiei pentru Dezvoltare, stimați reprezentanți ai Comisiei Europene, stimați membri în Parlamentul European și stimate director a, uh, și reprezentant al FAO la UE. Este o mare plăcere pentru mine să stau aici în fața acestei uh, adunări importante și să vorbesc cu dumneavoastră despre soluri, care sunt o resursă neregenerabilă și care de fapt sunt uh, un intermediar pentru a garanta 95% din uh, aprovizionarea cu um, alimente în lume. Personal aș vrea să folosesc această ocazie care este unică pentru mine. Mulțumesc de aceea organizatorilor pentru că mi-au dat oportunitatea de a vorbi în fața dumneavoastră despre um, amenințările cu care se confruntă solurile în toată lumea și, um, în, uh, și despre contribuția lor importantă pentru existența noastră. Solurile filtrează apa, combat uh, schimbările climatice și combat deșertificarea sunt o bază importantă pentru vegetație și sunt cele care sunt responsabile de o pătrime din biodiversitatea planetei. Cu toate acestea sunt uh, per, permanent uh, amenințate din cauza atenției prea puține pe care o primesc. Ar, raporturile ne arată că o treime din uh, pământuri este este supusă unor uh, nivele diferite de degradare și problema este foarte mare, mai ales în uh, Africa și în uh, Africa subsahariană. La nivel global, această degradare a solurilor costă cam 10,6 trilioane în fiecare an și reprezintă în același timp o provocare foarte mare pentru securitatea alimentară la nivel global. În Africa subsahariană, se pierd 4 miliarde de dolari pe an din cauza degradării sorurilor în domeniul alimentar, iar aceasta este o cifră foarte îngrijorătoare, mai ales de când există și cea mai mare creștere de populație pe continentul african și în același timp o productivitate foarte slabă a um, recoltelor, mai ales din cauza problemelor de soluri, dar și de lipsă de tehnologie. În ultima vreme am văzut că s-au făcut studii care arată că până în 2050 cererea de alimente va crește cu 178% față de acum pentru ca să se poată hrăni toată planeta și aceasta nu este deloc business as usual. Din contră, este o chestiune care se datorează mai ales uh, sănătății solurilor și lipsei de fertilitate. Pe lângă eroziunea solurilor și lipsa de, um, de alimente, solurile în lume au o problemă foarte mare, de exemplu, cu aciditatea solurilor, cu salinitatea sau cu creșterea gradului de uh, procentului de sare în uh, soluri, lipsa de faună și floră diversificată sau altele care pot împiedica o mai bună productivitate a plantațiilor. Din cauza um, unei probleme necontrolate, din păcate, în unele zone geografice um, nu se mai poate cultiva deloc. Acesta este, de fapt, uh, scenariul cel mai groaznic la care ne gândeam, mai ales în contextul creșterii numărului populației și limitării uh, spațiilor agricole, a, pământurilor arabile. Problema insecurității um, alimentelor, așadar, mai ales în țările în curs de dezvoltare, nu va putea fi rezolvată imediat, dacă nu luăm măsuri uh, imediate și ample. Anul acesta, din cauza unor uh, probleme de meteorologice în uh, regiunea pacifică, au existat foarte multe uh, incidente din cauza unei veri foarte calde, secete, inundații și uh, incendii. Problema a fost cea mai gravă în țările în curs de dezvoltare. În Africa, de exemplu, El Ninos este asociat acum cu secetă și în țări precum Etiopia, Zimbabwe, Botswana și Africa de Sud secetea creează o criză alimentară care se vede deja la orizont. Din acest motiv, foarte multe țări în curs de dezvoltare sunt obligate să își uh, sporească importul de alimente pentru a-și face față lacunelor. Pe de altă parte, este evident că aceste țări ar putea de asemenea să um, își rezolve problema printr-o mai bună sănătate a solurilor și o fertilitate mai bună și o, un echilibru mai bun în fertilizarea solurilor, mai ales în zonele non-afectate și ar putea să-și îmbunătățească și producția de cereale de trei ori chiar pentru a-și uh, satisface cererea. Există multe argumente din partea țărilor în curs de dezvoltare care spun că nu um, schimbarea climatică este problema majoră și totuși uh, aceasta aduce impacte, impacturi negative și mai mari. O posibilitatea ar fi să ajutăm aceste țări pentru ca să investească în pământurile lor și pentru a spori productivitatea recoltelor lor. În același timp, un sol bine menținut ar putea să ajute și la um, combaterea schimbărilor climatice, pentru că, după cum spuneam, acolo se stochează carbonul. Și deci, solurile sunt aliatul nostru în combaterea schimbărilor climatice. Stimați demnitari, stimați deputați, Așteptările viitorului ne vor obliga să ne regândim politica în legătură cu soluri, uh, solurile și să încercăm să avem um, o altă politică de fertilizare și de îmbunătățire a producției pentru a hrăni pe toată lumea. Guvernele și partenerii trebuie să dea prioritate combaterii cauzelor uh, productivității scăzute a, plan, a uh, pământurilor și să încerce să se gândească și la generația următoare, pentru că un sol uh, sănătos înseamnă alimentație sănătoasă. Dacă nu reușim acest lucru, însă, vom avea probleme de insecuritate alimentară și mai mare și ne vom pierde pământurile fertile, ceea ce înseamnă că va trebui să așteptăm uh, sute de mii de ani ca să le recreăm, dar pot fi pierdute în câțiva ani, chiar în câteva luni, dacă nu sunt protejate și nu sunt bine conservate. Bazându-ne pe toate aceste cifre și informații, cea de-a 68-a adunare generală a ONU a declarat în 2015 că acesta este anul solurilor și în fiecare an, pe 5 decembrie, este ziua solurilor, care se celebrează peste tot. Mandatul de a coordona implementarea acestor eforturi a fost dat uh, către FAO, care dorește să continue cu campania Soluri Sănătoase pentru o Viață Sănătoasă și a numit, numit chiar ambasadori uh, speciali la nivel global pentru ca să încerce să transmite acest mesaj și eu sunt unul dintre ei, acești ambasadori. Anul Internațional al Solului 2015 a reușit să obțină foarte multe, pentru că au, uh, au avut loc foarte multe evenimente globale la nivel regional și specifice de țară pentru a sensibiliza opinia publică cu privire la amenințările cu care se confruntă solul. Și aceste evenimente ne-au dat ocazia și să transmitem informații și să facem un schimb de idei în ceea ce privește înțelegerea urgenței de a da prioritate solurilor în toate nivelurile societății. Conform FAO, peste 600 de evenimente au avut loc în toată lumea și majoritatea sunt la nivel de țară și activități specifice naționale. Pe lângă aceasta, o mare parte a comunicărilor făcute în cadrul anului acesta s-a produs în cele șase limbi ale FAO, dar și într-un mare număr de limbi non-FAO, în care s-au ținut evenimentele. Mai multe conferințe și evenimente aferente s-au organizat și uh, au fost uh, și transmise documentare la televiziune și au, uh, au existat și emisiuni de radio în multe părți ale lumii. Celebrarea Anului Internațional al Solurilor în 2015 a fost de asemenea um, relatat și în mass media locală și internațională. Au existat și uh, foarte multe competiții la nivelul școlilor și universităților, la uh, reuniuni internaționale și la organizații profesionale la nivel național. În toate cazurile s-a subliniat uh, amenințarea cu care se confruntă solurile din cauza unei urbanizări exagerate, degradarea solurilor, defrișare, insecuritatea alimentară, schimbare climatică și lipsa de gestionare a solurilor uh, sustenabilă. Fiind că este necesar să avem uh, soluri uh, sănătoase pentru a putea alimenta toată planeta, nu putem să facem fața acestor nevoi decât printr-un parteneriat foarte puternic. E vorba de GSP, Parteneriatul Global al Solurilor, care a fost stabilit în 2013 printr-un mecanism permis de FAO în cadrul mandatului său anual. Iar mandatul acestui GSP a fost să îmbunătățească guvernanța resurselor limitate ale solului pe planeta aceasta și să garanteze soluri productive și sănătoase, dar și să protejeze ecosistemele în conformitate cu drepturile teritoriale ale fiecărui stat asupra resurselor naționale. Parteneriatul global al solurilor duce la adoptarea unor obiective sustenabile de dezvoltare pentru soluri. Pentru a putea atinge aceste obiective, GSP-ul va trebui să se ocupe de cinci piloni de acțiune, două puncte. Um, avem aici Bordul Internațional Tehnic cu privire la soluri, ITPS, care a fost stabilit uh, și creat în uh, cadrul generării, adunării generale, în scurs din iunie 2013 și care oferă consultanță tehnică și științifică pe tema solurilor. Eu am fost foarte norocos să fiu un membru a celor 27 de experți pe teme de sol care au putut să-și încheie mandatul și acum au fost înlocuiți de alții. În eforturile de până acum, ITPS-ul a produs uh, un uh, Revised World Soil Charter, o cartă pentru pământurile lumii, care a fost uh, publicată în toate limbile FAO și care va fi publicată mâine, el 4 decembrie, la Roma. Parteneriatul și adunările plenare ale GSP, care s-a întâlnit de două ori din 2013, are mandatul de a revizui acțiunile GSP și de a facilita o decizie și o luare a deciziilor la nivel regional în mod foarte echilibrat în uh, reuniunea anuală a ITPS. Secretariatul executiv al GSP, al parteneriatului, reprezentat, este reprezentat de mai mulți parteneri care sunt uh, și membrii FAO, unii dintre ei. Secretariatul coordonează și facilitează implementarea acțiunilor GSP prin uh, cadrul parteneriatelor regionale și rețelelor sale. Pentru a îmbunătăți parteneriatul s-au realizat 8 parteneriate regionale cu actori interesați și s-au organizat seminarii pentru a discuta despre acțiuni și priorități. Această uh, activitate este în strânsă coordonare cu oficiile regionale FAO și va reuși să ducă la un proces de colaborare foarte interactiv cu entitățile naționale și regionale și cu societățile științifice pe tema solurilor și cu alte mecanisme în cadrul diferitelor convenții care există. Stimați demnitari și stimați deputați, în ciuda acestor eforturi, un rol esențial al solurilor în garantarea serviciilor de alimentație și de ecosisteme sunt în continuare o prioritate pentru foarte mulți și nu însă aceste soluri nu au un proprietar sau care să se lupte pentru ele, care să coordoneze de fapt uh, informațiile și recunoașterea despre acestor soluri și reprezentarea lor corectă la nivel local, regional și global și la nivel uh, uh, decizional. Fiind că nu există acest coordonator, este foarte important să avem informații globale care să fie în rețea și să nu avem uh, informații fragmentate și incomplete, așa cum s-a întâmplat de multe ori, pentru că acestea sunt și extrapolate de către utilizatori. De exemplu, în foarte mare număr în țările în curs de dezvoltare, uh, îngrășămintele folosite de fermieri nu sunt deloc uh, testate prin testuri pe soluri și uh, de aceea fermierii de multe ori folosesc o tehnică de uh, îngrășăminte foarte puțin um, echilibrată. În același timp, nu avem capacități uh, destule în ceea ce privește expertiza și competențele expertiza, mai ales în țările în curs de dezvoltare, ceea ce duce din nou la informații fragmentate și cercetare fragmentată pe tema solurilor. Informația este foarte limitată și nu este Um, transversală, nu este orizontală pentru ca să fie să ia decizii informate și nici nu reușește de fapt să facă fața agendelor și problemelor de astăzi. Pe lângă aceasta, investițiile în um, gestiunea sustenabilă a solului sunt foarte mici. În ciuda faptului că uh, solurile sunt o resursă limitată și deci nevo- e nevoie de o îngrijire specială din partea utilizatorilor. Solurile nu se bucură de politici la nivel local, regional și global, pentru că foarte des sunt considerate o prioritate secundară și nu există un uh, for guvernator care să poate să susțină acțiunile la nivel global și să existe un management. De aceea, suntem într-o situație disperată și este absolut urgent să acționăm cu politici compatibile și coordonate. E nevoie de o voce unificată, unică și autoritară în care să se coordoneze eforturile și să se pună în comun resursele pentru inițiativele legate la nivel global, incluzând aici informații despre soluri, agricultură, uh, silvicultură, securitate alimentară și amenajarea teritoriului, dar și a uh, schimbările climatice și secete. În același timp, este nevoie de mai bună coordonare și parteneriat pentru a crea o voce unică și puternică pentru soluri, pentru a evita fragmentarea eforturilor și pierderea resurselor. Stimați demnitari, este clar și evident că încă de la crearea sa, Comisia Europeană a fost un susținător uh, extraordinar al creării parteneriatului global pentru soluri. Și aceasta corespunde politicilor UE în domeniul solului. Intervenția este foarte bine organizată cu politicile UE și programele UE în ceea ce privește protecția mediului și prezervarea și păstrarea resurselor prețioase ale solurilor, mai ales uh, strategia tematică și um, continuarea acestei Rio plus 20 și strategia și obiectivele FAO, mai ales obiectivul strategic 2, care este, citez, îmbunătățirea și sporirea oferirii de uh, servicii și bunuri din agricultură, din silvicultură și pescuit într-o manieră sustenabilă. În calitate de ambasador pentru anul solurilor 2015 și în calitate de profesionist care și-a dedicat întreaga carieră la uh, îngrijirii solurilor și în numele comunității globale internaționale în domeniul solului. Mulțumesc foarte mult Comisiei Europene pentru susținerea pe care a acordat-o GSP-ului, uh, parteneriatului global și uh, mulțumesc și TPS-ului pentru capacitatea sa de a crea o hartă cartografiere digitală în Africa. În plus, unele state membre UE au uh, susținut mai multe activități de dezvoltare în domeniul gestiunii pentru țările acestea și recunoașterea solurilor ca o resursă importantă uh, Uh, este esențială pentru că, după cum ziceam, solurile sunt în pericol și insecuritatea aceasta duce cetățenii din multe țări în curs de dezvoltare la uh, mișcări de uh, neliniște socială și de aceea este nevoie să facem eforturi pentru a rezolva toate aceste planuri. Cer de aceea tuturor națiunilor puternice să ia mai multe decizii care să oprească pierderea solurilor și uh, să promoveze o uh, gestiune bună a solurilor. Numai atunci Țările în curs de dezvoltare vor putea să asigure o securitate alimentară pe termen lung și să nu mai trăiască în sărăcie. Și, nu în ultimul rând, apreciez eforturile care au fost făcute de către FAO pentru a aduce problema solurilor în atenția globală. Însă, ca să facem mai mult în această lume, e nevoie de o susținere continuă și de o capacitate mai bună. Sunt foarte uh, bucuros că această adunare va considera să ia mai multe decizii, mai multe acțiuni pentru a putea trece peste aceste dificultăți. Și aș vrea să închei prin mulțumirile mele către toți uh, prezenți pentru interesul pe care l-ați arătat pentru discursul dumneavoastră și în continuare soluri sănătoase pentru o viață sănătoasă. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc pentru această prezentare. Iată, ne-ați pus la dispoziție foarte multe informații, a fost o prezentare foarte completă. Acum îi dau cuvântul domnului Delgado Ros. Sigur, pe același subiect, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc Parlamentului și organizatorilor pentru această posibilitate de a vorbi aici. În ceea ce privește conștientizarea pe care am reușit să o atingem. Numai în Europa am avut vreo 400 de evenimente despre soluri, am implicat politicieni, școluri, ONG-uri, oameni de știință, fermieri și așa mai departe. Obiectivul a fost atins și această campanie este foarte importantă pentru că suntem uh, cu toții conștienți de importanța solurilor, au subliniat-o și alți vorbitori deja, pentru viață în general, pentru sănătate, pentru economie, pentru hrană, pentru biodiversitate, dar conștientizarea importanței este un element uh, fundamental pentru că solurile reprezintă un ecosistem uitat. Nu există specii uh, carismatice în zonă. Ne-am obișnuit să le luăm ca atare, dar iată că, așa cum știm, solurile suferă. Pe lângă faptul că sunt prețioase, au un rol important pentru agricultură, pentru producție și importante și pentru alte ecosisteme, pentru uh, stocarea dioxidului de carbon, și avem un cost mare de plătit uh, pentru, tocmai pentru faptul că nu ne îngrijim de soluri așa cum trebuie. E vorba de câteva mii de miliarde la nivel global. S-a spus că o treime din soluri sunt într-o anumită stare de degradare. Faptul că populația e în creștere nu schimbă cu nimic, nu simplifică lucrurile. Fragilitatea este evidentă este totodată și o problemă europeană. Agenția de Mediu din Europa a arătat în 2015 că solurile se degradează și în UE. Eroziune, degradare, contaminare, poluare și așa mai departe. Deci și o problemă europeană. Și atunci principalul punct pentru noi reprezintă faptul că ar trebui să acordăm atenție solurilor Asta nu doar pentru că e anul solurilor, ci și cât privește agenda de dezvoltare durabilă adoptată în septembrie la New York, unde țările au uh, recunoscut că solurile și pământul reprezintă o resursă finită și doresc să ajungă la o lume neutră din punct de vedere al influenței asupra solurilor. Există totodată agenda globală, dar și programul de acțiune cadru al Uniunii Europene, care spune că până în 2020 solurile ar trebui gestionate durabil în Uniunea Europeană, solurile ar trebui protejate și ar trebui început sau să se desfășoare deja decontaminarea solurilor contaminate. Lucrăm împreună cu statele membre și cu Parlamentul pentru a găsi cadrul corespunzător. Și un ultim punct. Această protecția noastră se potrivește foarte bine cu prioritățile de pe agenda Uniunii Europene. E important nu doar pentru mediu, așa cum am văzut, e important pentru agricultură, pentru întregul sector alimentar, de fapt, pentru bioeconomia durabilă pe care dorim să o dezvoltăm. Dacă însă ne uităm la cazul concret al decontaminării, restaurării și reciclării, în primul rând, eliminăm un risc de sănătate pentru cetățeni, aducem uh, crearea de locuri de muncă astfel pentru ecoindustriile care tratează această situație și acestea sunt cele care au, aceste industrie au crescut și pe perioada crizei. Dacă promovăm așadar contaminarea acestui tip de soluri, am putea folosi acest moto pentru infrastructura pe care o avem. Ar fi un element suplimentar al economiei circulare pe care tocmai l-am uh, adoptat de curând. și ar fi deci o soluție la nivel global, nu doar european. Mulțumesc mult pentru posibilitatea de a vorbi aici. Mulțumesc. Și acum dăm, vă dăm cuvântul dumneavoastră am dorit să vă rugăm să nu vorbiți mai mult de două minute. Vom încerca să fim flexibili, dar nu avem timp nelimitat la dispoziție. Domnul Rența, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc. Și mulțumesc tuturor participanților la această ședință de astăzi. Mulțumesc comisiilor Agri, DV și Envi și eu sunt membru în, într-una din, aceste, într din aceste comisii și știu cât de importantă este acest, acest subiect. Avem nevoie de soluri bune care reprezintă o condiție primordială pentru agricultură. Știm cum arată evoluțiile demografice, în special în țările în curs de dezvoltare, și tocmai de aceea va trebui să producem pe aceste soluri tot mai multe alimente în uh, anii care vor urma. Se știe că populația globului tinde să crească și aceasta înseamnă că avem o responsabilitate de a produce alimente, dar și de a păstra, de a proteja ecosistemele. Ați spus că solul ar fi o sursă regenerabilă, dar trebuie să ne ocupăm de ele în mod corespunzător. E important să oprim Uh, înrăutățirea stării solurilor și să le gestionăm cum trebuie. E important ca și fermele mici, familiale, să fie susținute, pentru că de multe ori și acestea sunt cele care trebuie să-și aducă aportul în lupta împotriva foametei. Pentru noi, la DEVE, acest aspect e foarte important. Nu putem uita aspectele de mediu, așa cum a și spus domnul vicepreședinte, domnul Virunga, de asemenea, flora și fauna trebuie protejate. Fără toate acestea, agricultura nu poate fi uh, închipuită. Diversificarea e un alt subiect important. Acum există, sigur, zone afectate de desertificare, de o sărăcire a solurilor și tocmai de aceasta este atât de important să ne gândim acum cum ar putea arăta o astfel de revoluție verde? Știm că există probleme în Africa subsahariană, în Haiti și în alte, multe alte zone. Avem nevoie de un echilibru între acțiunea umană și protecția mediului. Și sigur că ne bucurăm de eforturile FAO, de raportul cu privire la protecția solurilor și, dacă îmi permiteți, foarte pe scurt câte ceva despre starea solurilor în anumite regiuni. Dacă ne gândim la Africa, este continentul care suferă cel mai mult din, urm- din cauza schimbărilor climatice. Mulțumesc, doamna Hegoș. Mulțumesc, mulțumesc pentru această ședință de astăzi. Avem nevoie de solul, e un subiect foarte important. Eu sunt îngrijorată de această agricultură climate smart FAO a inventat asta spunând că ar dori să înlocuiască practicile dăunătoare pentru mediul din punct de vedere agricol cu uh, practici prietenoase cu mediul. Aici însă lipsește o definiție clară despre ce practici vorbim, care sunt cele care dăunează climei și care nu. Ce intră la această categorie și ce nu. După părerea mea, la uh, utilizarea pesticidelor nu poate fi considerată utilă pentru mediu. De asemenea, utilizarea unor îngrășăminte precum azotul tot nu, este, nu poate fi potrivită. Am vorbit despre sănătatea solurilor, dar ar trebui să vorbim și despre viața în sol. Microorganismele sunt distruse de aceste substanțe. De asemenea, nici organismele modificate genetic nu și-au locul aici, după părerea mea. Mă întreb, FAO are a evitat în mod conștient să introducă o definiție clară sau pur și simplu așa s-a întâmplat? Pentru că prin această evitare avem firme precum McDonald's, Walmart și Monsanto care au uh, mers pe acest curent și și producătorii acelor îngrășăminte din azot. M-au spus-o și colegii deja, problemele nu vor fi soluționate gândind la fel cum am gândit până acum și cum am creat aceste probleme. Dar tocmai asta mi se pare că riscăm să facem la acest subcapitol. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Häusling. Nu pot decât să mă alătur celor spuse de colega mea. A fost o discuție necesară, dar ne întrebăm în același timp S-au spus multe lucruri frumoase, dar nu prea știu ce putem face din punct de vedere politic. Mă întreb de ce există protecția apei, politica de protecție a aerului curat, dar de ce nu există legislație pentru soluri care își dor, urmărește să protejeze solurile? Comisia nu a reușit să impună o astfel de legislație și atunci o întrebare pentru Comisie Există o încercare nouă? Pentru că nu doar în Africa sunt probleme. Și Europa are probleme mari cu solurile. Mă gândesc la țara mea. În fiecare zi se betonează 100 de hectare de sol. Avem probleme și cu faptul că în țările din sudul Uniunii Europene au de suferit prin eroziune, nici acolo nu se fac suficiente și lucrurile nu pot continua astfel. Și un punct pe care l-a menționat domnul vicepreședinte, atâta timp cât solurile fac obiectul speculei și atâta timp cât ele nu rămân în mâinile celor care le prelucrează, nici nu va putea exista protecția solului. Mă gândesc la țări în curs de dezvoltare, precum Cambodgia, jumătate din suprafața terenurilor sunt în mâinile uh, speculanților. Se plantează acolo trestie de zahăr. E clar că nu e agricultură durabilă, dar tuturor ne convine că obținem zahăr ieftin de acolo. Aceste lucruri trebuie discutate cu astfel de țări și trebuie luate măsuri. Și atunci asta mă interesează. Avem inițiative Europa împotriva furtului de sol, a speculei. E o problemă în țările uh, din sudul Uniunii. Problema aceasta a acaparării terenurilor este una foarte gravă. Și m-aș mai alătura celor spuse, tocmai am văzut poziția FAO cu privire la protejarea solurilor. Acest sintagmă, no diligence, se referă totuși la o situație controversată, nu are nimic de a face cu, de, cu o dezvoltare durabilă. Nu am nimic împotrivă, dar de obicei o cooperare cu mari, element, mari companii chimice chimia reprezintă o problemă în uh, stricarea terenurilor, deci neararea nu reprezintă o soluție. Mulțumesc. Continuăm cu doamna Schreier. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte interesant, într-adevăr, dar ca și colegul meu, cum spunea și colegul meu, am o problemă, nu am auzit câteva aspecte. De exemplu, în țările de jos discutăm mereu acest subiect și vorba de întreaga floră și faună, de întreaga viață din sol. De aceea, pentru noi e important să știm ce ar trebui să facem mai mult în Europa în acest sens. Și în ceea ce privește reutilizarea fosfaților și altor minerale utile, există diferite companii care au inițiative în acest sens, dar ar trebui să știm ce e bine și ce nu e bine. Mă uit și către comisie și către FAO. În ce direcție trebuie să mergem? Dacă vorbim de economia circulară, trebuie să avem în vedere și industria de reciclare totodată la uh, legislație, la deșeuri și dori să știu în ce limbă, în ce direcție ar trebui să ne mișcăm. Trebuie să ne fie foarte clar în ce poziție ne aflăm ca să putem facem investițiile necesare, cele corespunzătoare. Președintele, mulțumesc. Următorul vorbitor. Je ne serai pas long, je serai assez... Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi succint. Vreau doar să fac o remarcă în calitate de membru al Comisiei DV. Cum s-a subliniat deja, solurile joacă un rol important în țările în dezvoltare. Asigură securitatea alimentară, dar și poate lupta împotriva efectelor schimbării climei, cum am auzit azi dimineață. Cum a subliniat domnul director al FAO, domnul Da Silva, numeroasele funcții ale solului sunt adesea nebăgate în seamă. Puțini uh, oameni susțin aceste uh, probleme. Ele sunt trecute sub tăcere. Prin urmare, aș dori să spun că în cadrul acțiunilor noastre de cooperare cu țările în dezvoltare, trebuie să ne asigurăm că problema uh, calității solului nu este uitată și trebuie să ținem seama de faptul că o bună calitate a solului contribuie la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă, mai ales cele cu privire la viața terestră. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Eck. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, dragi colegi, Vorbim aici de un subiect de importanță existențială pentru supraviețuirea omenirii, de fapt, și este foarte bine că avem această discuție cu privire la practici de păstrarea calității solurilor și de îmbunătățirea acestea. Da, așa este. Însă ne-a lipsit un uh, argument, o, o idee. Pentru că pe de o parte încercăm să păstrăm solurile, dar pe de altă parte fiecare secundă distrugem păduri tropicale pentru a le transforma fie în pășuni, fie în teren agricol. Și nici grosimea solurilor nu e prea mare, adică după câțiva ani acest, acest prim strat este spălat, dispărut și pierdut pentru totdeauna. Rămâne în urmă teren uh, neutilizabil unul din cele mai mari pericole pentru terenurile noastre, pentru soluri, îl reprezintă această pierdere a solurilor pentru creșterea animalelor și pentru hrana animalelor. De ce nu spunem lucrurilor pe nume? Producția globală de carne e esențială, e responsabilă pentru schimbările climatice. De ce nu spunem asta? De ce nu arătăm creșterea de animale duce, e responsabilă pentru distrugerea uh, solurilor, pentru creșterea uh, uh, emisiilor, până la urmă pentru criza hranei, pentru sporirea emisiilor și pentru conflicte până la urmă. Atâta timp cât nu spunem lucrurilor pe nume și nu discutăm acest subiect central, cred că eforturile și la COP21 și aici discuția despre soluri, tot acestea nu reprezintă decât o farsă. Trebuie să mergem și să atacăm acest subiect. Nimeni nu dorește să discute, dar e un subiect actual, important și trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Avem această răspundere. Și o ultimă uh, idee. Cu subvențiile noastre agricole mergem în direcția greșită. Subvenționăm piața cărnii din uh, întreaga lume și distrugem astfel o parte a solurilor, nu e normal, nu putem continua așa. Degeaba spunem pe de o parte că dorim să protejăm solurile și pe de cealaltă parte dăm bani tocmai pentru a-l distruge. Trebuie să spunem adevărul, altfel nimeni nu ne va mai lua în seamă. Vă mulțumesc! Mulțumesc, continuăm cu domnul Dorfman. Mulțumesc! Mi s-a părut, uh, într-adevăr, o discuție foarte interesantă. Câteva observații. În principiu, solurile sunt un aspect natural, sunt create natural, dar sunt influențate de om și dacă ne uităm la situația din Europa, solurile sunt influențate de agricultură. Acum, uh, Până la urmă nu contează dacă ferma este mare sau mică. Important să știm dacă cei care prelucrează solurile o fac uh, în mod corespunzător sau nu și se poate lucra bine pe o fermă mică, la fel ca și într-o fermă mare și se poate lucra rău pe o fermă mare sau una mică și nu sunt sigur că în Africa agricultura tradițională e bună pentru soluri. Și în Africa și în multe alte țări avem, și, ca și până acum, foarte mulți nomazi care se mută de pe un teren pe altul și care nu urmăresc să păstreze pe termen cât mai lung și durabil acel sol, ci doar pe perioada cât se află acolo să obțină uh, cât mai mult din producția respectivă, ceea ce nu e deloc util pentru evoluția solului respectiv. Nu e nici de cum uh, o utilizare durabilă. Poate ar fi bine să analizăm și acest aspect. Îi dau dreptate domnului Martin Häusling, care se întreabă ce facem în Europa. Ar trebui să vedem și situația din Europa. Nu toate lucrurile sunt bune aici. Zona de unde provin eu este una în care constat că pierdem terenuri din motivul menționat de Martin Häusling. Iar uh, locurile din munți, de exemplu, de unde provin eu și unde oamenii au plecat, uh, solurile sunt uh, <coughs> neprotejate, sunt spălate de ploaie și duse mai departe de râuri și deci se pierd astfel. Agricultura trebuie păstrată, în special acolo unde există pericolul eroziunii, adică acolo unde pantele sunt înclinate, unde ploaia le spală mai repede, Cred că avem uh, multe probleme de soluționat în Europa și unele din uh, măsurile noastre de politică agricolă ar trebui văzute și din această perspectivă. Mulțumesc, domnul Des. Mulțumesc. Mulțumesc pentru prezentările pe care le-am ascultat cu multă atenție. Două aspecte aș menționa, pe scurt. Unul dintre vorbitori a spus că solul s-ar afla într-o situație slabă pentru că lipsesc mijloacele tehnice corespunzătoare și pentru că nu se folosesc îngrășăminte corespunzătoare, dar nu întotdeauna utilizările um, moderne sunt cele în care sunt de vină. Acum, în anii 70, am, preluat, am primit pământurile de la tatăl meu și le-am uh, am prelucrat 40 de ani și le-am predat fiului meu. Producția s-a dublat și producția s-a dublat pentru că calitatea solului s-a îmbunătățit. Problemele le avem acolo unde nu se folosește tehnica modernă, unde nu se uh, folosesc îngrășăminte. Și a doua situație, solul ar trebui să fie al celui care îl prelucrează sau vecinului măcar, dacă se lucrează în zonă, și aceștia ar trebui să răspundă de o bună calitate a solului. Am citit uh, declarațiile de presă recente și aș dori să știu dacă se poate confirma asta. În Elveția, un ziar spune că Sahelul de Sud se înverzește și sunt și imagini din satelit prezentate. Cum vă puteți explica acest lucru, domnule profesor? Cu toate schimbările climatice, iată că zona Sahelului de Sud, acolo vegetația ar spori, pare să. Ce puteți spune în acest sens? De acord și cu domnul Hoisling, cu acapararea terenurilor, e o problemă mare, pe care va trebui să o tratăm cu mai multă atenție. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Gip. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Nu am fost prezent la toate prezentările, dar totuși am auzit multe lucruri interesante. Mi se pare că un punct este foarte important solul este un bun care nu poate fi înmulțit. E deci un produs uh, limitat. Sigur că putem încerca să folosim solurile în mod economic, dar e un bun comun iar uh, prelucrarea solurilor trebuie făcută cu cap. Trebuie să păstrăm o bună calitate. Există mai multe tehnologii din care nu toate sunt potrivite pentru păstrarea solurilor. Mă gândesc la monoculturi, ca exemplu. Ele au fost utilizate mult timp. Dacă există, dacă monoculturile sunt păstrate multe sezoane, acest lucru dăunează solurilor. Când vorbim despre soluri, vorbim despre multe aspecte. Vorbim despre utilizarea agricolă, despre modificări în agricultură și despre schimbări climatice. Dacă ne gândim la soluri, avem senzația că acestea joacă prea puțin un rol astăzi. Și dacă tocmai avem anul internațional al solurilor, e bine să ajutăm publicul larg să conștientizeze această situație. nu este suficient să vorbim despre agricultură, ci trebuie să vorbim și despre alte aspecte. Trebuie să ne gândim cum putem garanta siguranța alimentării întregului glob. Pentru că, așa cum am spus, solurile sunt un produs limitat știm că deja s-au pierdut și se pierd în timp ce vorbim uh, soluri, calitatea acestora scade prin prelucrare. Avem uh, și problema alimentelor pe care uh, nu le consumăm, pe care le aruncăm, le sunt produse degeaba, deci în pierdere. Toate acestea sunt bunuri care nu pot fi multiplicate. Solurile și apa sunt uh, utilizate în mare măsură pentru producția de alimente, după care noi aruncăm tocmai acele alimente. Atunci alimentele nu mai sunt folosite pentru scopul lor, pentru a hrăni lumea și ar trebui să ne gândim așadar la faptul că în acest proces al producției de hrană folosim soluri, apă, trebuie să ne gândim de câtă apă avem nevoie pentru producția unui kilogram de carne de vită. Datele sunt cunoscute. Și mai e un aspect la care aș dori să mă refer în, în această întreagă dezbatere cu COP21 din conferința de la Paris. Se vorbește de schimbări climatice, de influența diferitelor elemente Mie mi se pare că nu vorbim suficient aici de rolul solurilor în capturarea și stocarea dioxidului de carbon. Chiar uh, dacă am putea spori cu 10% materia organică din uh, sol, am putea capta și stoca mai mult dioxid de carbon. Dar asta ar presupune să modificăm modul în care utilizăm solurile. Dacă le folosim irațional, cu permițând eroziunea, utilizând fertilizatori și așa mai departe, nu avem aceste efecte benefice. S-ar putea să-i surprindă pe mulți din cei care lucrează, de fapt, cu solurile, că folosesc mulți fertilizatori, dar materia organică din sol nu sporește. Tocmai pentru că se pierde. Știu că în Parlament am încercat să avem o astfel de dezbatere despre utilizarea solului, așa cum am avut și discuția cu privire la păduri și utilitatea lor în captarea dioxidului de carbon. Însă nu am avut încă o discuție profundă. Am vorbit doar de reducerea contaminării, însă cred că toate solurile pe care le folosim ar trebui utilizate în asemenea măsură încât să ne gândim și la cel mai bun mod de a le utiliza, de a utiliza fertilizator, de a optimiza acest proces tocmai pentru a nu sărăci solurile și mai mult. Și ar trebui să păstrăm acest echilibru. Tot vorbim de energii regenerabile, de biomasă. Da, putem utiliza biomasa pentru producția de energie și de carburanți, dar dacă luăm din mediu prea multă biomasă, intervenim în acest echilibru al solurilor. Mulțumesc! Thank you, Chair. Um... Domnul Brennan, una din dificultățile în aceste discuții este că putem să ne deprimăm foarte tare, mai ales când îi ascultăm pe ecologiști, uh, pentru care paharul e mereu pe jumătate gol. Din punct de vedere de uh, PR-ului, ar trebui să schimbați atitudinea. Văd aici un potențial căi prin care putem să abordăm problema schimbării climei și asta este bine, nu este rău. La începutul săptămânii, Institutul European pentru Pădure a emis un raport în care se spunea că abilitatea pădurilor uh, și a lemnului la nivel european de a sequestra carbon este chiar mai mare decât se credea. Deci cam 30% din emisiile de dioxid de carbon sunt absorbite de păduri la nivel um, european. Cu toate acestea, se estimează că cu o bună gestionare și prin reîmbădurire și o folosire durabilă a lemnului, încă 20% din emisiile de dioxid de carbon ar putea fi um, sequestrate. Dacă adăugăm și capacitatea solurilor de a sequestra carbon și creșterea materii organice din uh, sol, Uh, putem să reducem și mai mult emisiile de dioxid de carbon. Deci avem prilejul de a uh, aduce noi uh, soluții pentru problema schimbării climei și, așa cum a propus și ministrul francez de agricultură pentru îmbunătățirea solului în Franța, este o soluție ce poate fi adoptată în întreaga lume. Deci, atât pădurile cât și solurile ne pot ajuta în combaterea schimbării climei. Mulțumesc foarte mult pentru optimism. Doamna Hobbes cere din nou uh, cuvântul și este ultima intervenție în această dezbatere. Yeah, thank you. Uh, I have a point. Mulțumesc. În interpretarea engleză, uh, nitras era nitras oxid. Uh, Am vorbit de o azot sintetic și s-a tradus greșit. Vroiam doar să se facă această corectură. Mulțumesc. Mulțumesc pentru remarcă, pentru corecție. Domnul uh, Veiren l-a cerut uh, cuvântul. În uh, comentariile mele introductive m-am referit la două politici, două măsuri concrete de dezvoltare, păstrarea solurilor și gestionarea uh, durabilă a solurilor sistemul de proprietate și urbanizarea durabilă. Structuri de protejare a solurilor pentru ca solurile să nu fie uh, distruse prin urbanizare. Acum uh, mă voi referi la perspectiva mai largă din punct de vedere al Comisiei DEVE. Bineînțeles, pentru noi uh, cheie sunt uh, două obiective pentru um, dezvoltare și combaterea foametei până în 2030. Pentru a face aceasta pe termen lung, trebuie să creștem producția alimentară în lume cu 60-70% și să o dublăm în statele în dezvoltare. Este o provocare foarte mare pentru politica de dezvoltare și cu siguranță solul este crucial și păstrarea, conservarea solurilor. Pe de altă parte, din punct de vedere al politicii de dezvoltare, trebuie să ne amintesc că circa un miliard de oameni sunt direct dependenți de păduri și agricultură și de sănătatea solurilor. Și bineînțeles, când reducem sărăcia în lume, trebuie, în mod durabil, să dezvoltăm zonele rurale. și, bineînțeles, acei un miliard de oameni depind foarte mult de soluri. Deci, din punct de vedere al politicii de dezvoltare, discuția aceasta a fost deosebit de importantă și prezentarea profesorului Mam a fost uh, foarte importantă. Discuția noastră a fost foarte fructuoasă, după părerea mea. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc foarte mult! Acum îl voi da cuvântul uh, expertului nostru de astăzi, domnule profesor. Vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, onorați vorbitori, pentru că ați împărtășit uh, ideile despre sol referindu-vă la diverse zone geografice, mai ales la Uniunea Europeană. Vă împărtășesc uh, ideile și sunt de acord că solurile, fie ele din Uniunea Europeană sau din alte părți, uh, au nevoie urgentă de atenție. Asta în primul rând. În al doilea rând, unele din comentariile făcute Um, ar trebui să mă refer mai mult la ele. Spre exemplu, folosirea substanțelor chimice și îngrășămintelor chimice care afectează fauna și flora din sol, da, se întâmplă, dar să ne uităm la țările în dezvoltare. Câte din ele folosesc nivelul optim de îngrășăminte? Dacă mă uit la țara mea, se folosește se folosesc 2,3 kg pe hectar, ceea ce este sub cerințele minime. Așadar, da, preocuparea este corectă pentru țările în care se folosesc foarte multe îngrășăminte chimice, dar în același timp trebuie să ne gândim la oamenii care suferă de foame, care trebuie să primească alimente. După cum înțeleg și uh, onorații vorbitori, anul acesta Uniunea Europeană a fost uh, asaltată de sute de mii de migranți, iar majoritatea lor vin din Africa. Paradoxul este că Africa deține peste 63% din terenul necultivat din lume. Dacă ar folosi acest teren în mod adecvat, de ce ar mai avea nevoie uh, populațiile să fugă din cauza proastei gestionări a solului? Prin urmare, avem nevoie de un, politica solului unificată, globală, regională, locală, um, abordări uh, susținute de gestionare a solului. După cum uh, am vorbit cu domnul Bremner, există organizații uh, internaționale cu privire la porumb, la grâu, dar în ceea ce privește solul nu există niciun organism. Nu există niciun proprietar. Pentru asta ar trebui să lupte oamenii. Solurile au nevoie de proprietari regionali. În Africa nu există proprietari. În Uniunea Europeană există. Dar trebuie să ne gândim la lumea întreagă. În cazul îngrășămintelor chimice, vă apreciez preocuparea, dar unele țări nici nu au ajuns în acel stadiu. Aceasta este, este reversul uh, medaliei apoi acapararea terenurilor sau, cum spun unii, um, achiziția de teren. Unele țări invită investitorii pentru că nu au potențial local de a folosi terenurile. Dacă Africa deține 63% din resursele solului, din terenurile nefolosite, aceste terenuri trebuie dezvoltate. Dar, da, atunci când sunt dezvoltate, trebuie să ne asigurăm că cetățenii nu sunt uh, alungați și că investițiile nu au efecte negative asupra sănătății solului, asupra mediului. Trebuie să avem standarde de mediu. Să vă spun câteva lucruri despre țara mea. Am identificat 6,3 milioane de hectare de teren nefolosit pentru investiții. și criteriile principale sunt pentru localnici, pentru etiopieni. Dar dacă nu există niciun etiopian care poate să investească, guvernul oferă posibilitatea investitorilor internaționali să vină. Dar nici măcar o cincime din terenurile alocate nu au fost folosite. Așadar, achiziția de teren, da, ar trebui să existe o politică globală cu privire la acest aspect, care să țină seama de sănătatea solurilor, pentru ca solurile să nu fie contaminate și distruse uh, de substanțe chimice. Avem un studiu făcut în țară pe care l-am uh, trimis la un altul birou pentru a ne ocupa și de aceste aspecte. Îmi face plăcere să aud că emisiile de dioxid de carbon din Uniunea Europeană 13% din acestea pot fi diminuate prin sequestrare, dar nu pot să spun mult despre multe comentarii pentru că pentru mine sunt mai mult sau mai puțin uh, pozitive. Uh, dacă nu mai arăm putem să apelăm la a, arătură de conservare, să se facă doar niște um, găuri în care să fie uh, sădite plantele. Și aceasta este o problemă de care trebuie să ne ocupăm. Aș dori ca inițiativele globale să existe pentru arătura de conservare pentru a lăsa generațiilor viitoare soluri sănătoase. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule profesor. Domnul Ligato de la Comisie, doriți să luați cuvântul? Dacă îmi dați voie, aș dori să adaug câteva cuvinte, pe de o parte, referindu-ne la politica de folosire a solului, Comisia a retras propunerea pentru o directivă cadru privind solul anul trecut, dar a afirmat că rămâne angajată în ceea ce privește măsurile de protejare a solului și mă voi referi și la uh, programul de acțiune privind mediul. În acest cadru și în contextul obiectivelor pentru dezvoltare durabilă, am lansat anul acesta un inventar de legi uh, privitoare la sol la nivel național pentru a vedea ce lipsește în materie de sol în statele membre. Trebuie mai întâi să realizăm acest lucru pentru a putea să abordăm problema degradării solului. Avem și un grup de experți pentru sol numiți de statele membre care vor sprijini elaborarea inventarului, vor identifica deficiențele și identifica cum putem să aducem valoarea adăugată în protejarea solului. Deci avem o agendă pentru viitorul apropiat și salutăm comentariile care se referă la localizarea dezbaterii pentru sol și pentru folosirea durabilă a resurselor. Mulțumesc. Dziękuję. Bardzo proszę pana posła Parniu. Mulțumesc. Acum uh, îi dau cuvântul domnului Paniu, vicepreședinte al Comisiei Envi. Mulțumesc. După cum uh, ați amintit în cursul acestei dezbateri, lupta împotriva emisiilor de gaze cu efect de seră în uh, sectorul agricol trebuie să fie o oportunitate și nu o constrângere. Este important să prezentăm acest obiectiv și acest diagnostic. După cum uh, am vorbit în la început. Este vorba de o strategie de reconciliere între îmbunătățirea siguranței alimentare și lupta împotriva schimbărilor climatice. Cred că această formulă a ministrului francez de agricultură, Stefan Le Foll, a făcut uh, alaltă ieri când a lansat uh, această inițiativă 4 la mie, este o realitate. Cuvintele sale sunt adevărate. Ne aflăm în pragul unei uh, a doua revoluții verde, verzi și ceea ce a fost uh, realizat de cele 45 de state cu ocazia COP21 și lansarea inițiativei 4 la 1000 cu sprijinul FAO ne permite să luăm măsuri pentru um, repararea solurilor degradate și prevenirea defrișării, cum este cazul Braziliei. Brazilia este parte activă în această inițiativă. În același timp, inițiativa presupune un plan de acțiune și un plan de cercetare Trebuie să definim unele lucruri, mai ales guvernanța inițiativei, sursele de finanțare. Nu trebuie să ne îndoim că inițiativa poate să răspundă la cele două obiective până la COP22, ce va avea loc, după cum știți, în noiembrie 2016 în Maroc, la Marrakesh. Bineînțeles, vom întreprinde o muncă comună pentru această inițiativă 4 la mie, pentru ca ea să poată fi creionată și să aibă efecte concrete în ceea ce am numit uh, ecologia mare. Bineînțeles, COP21, COP22, agenda soluțiilor, cum uh, le vom aplica în 2016 uh, până la COP22. Acestea sunt și alte teme, siguranța alimentară, biodiversitatea, schimbarea climei. Există diversi actori ce au fost amintiți în cursul dezbaterii, inclusiv noi, Uniunea Europeană, Parlamentul European, noi protejăm uh, apa, aerul, dar, după cum s-a amintit, ar trebui să protejăm și solurile. Acestea trei sunt bunurile noastre comune, vitale și, în încheiere, aș dori să reiau cuvintele pline de înțelepciune ale domnului Ponga. Ele sunt aliații noștri Uh, tăcuți și cred că în cursul dezbatelor și acțiunilor pe care le vom întreprinde împreună în acest uh, subiect în anii următori, trebuie să uh, ținem seama de aceste cuvinte. Mulțumesc foarte mult. Dacă mai doriți să spuneți ceva, puteți. Uh, altfel, dacă nu, vă mulțumesc tuturor. Mulțumesc ofițerului de legătură din partea FAO, mulțumesc invitațiilor noștri. Dumnealui s-a implicat foarte mult pentru această reuniune și dau cuvântul acum. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, pentru că am această ocazie de a vorbi în fața acestei uh, adunări alese. Să vă mulțumesc pentru inițiativa pe care ați avut-o de a organiza acest eveniment. E foarte important ca Parlamentul European să încerce și el să atragă atenția asupra problematicii solurilor, care este una fundamentală pentru toți. Datorită susținerii dumneavoastră, și cu susținerea cabinetului am reușit să organizăm uh, o expoziție pe care, la care vă invit pe toți. E exact, să o viziteze este exact uh, pe același etaj, doar că la capătul celălalt al culoarului. E vorba de o activitate didactică pe care am dorit să o creăm pentru a sensibiliza opinia publică și ne-am bucurat foarte mult să vedem că multă lume care trecea era foarte atrasă de expoziție, care lumea părea foarte interesată. Deci, unul dintre mesaje, am fost de fapt cu un grup de parlamentari uh, azi dimineața acolo și unul din mesajele expuse, printre altele, acest stand, este și nu se spune destul și nici măcar nu se crede destul această problemă, dar se spune și se știe că trebuie o mie de ani pentru a crea un centimetru de sol și cu schimbările climatice, cu eroziunea, e nevoie de un singur an pentru a-l distruge. Deci eu zic că, cel puțin pentru mine, este cel mai important mesaj pe care trebuie să-l transmitem și care arată importanța acestui subiect. Coincidența a făcut că săptămâna aceasta, care se numește și săptămâna solurilor în Parlament, coincide cu COP21 la Paris. Noi am fost foarte activi și participat la tot felul de activități paralele, datorită susținerii uh, guvernului francez. Pentru că, după cum știți, agricultura nu a făcut parte din ciclul de negocieri din mai multe motive, din motive pe care unele țări uh, le pentru că considerau că nu uh, este compatibil cu negocierile OMC și deci guvernul francez, în cadrul planului de acțiune Lima-Paris, a organizat uh, o zi de, această zi de acțiune pentru agricultură și cu susținerea FAO în decembrie și aceasta a fost ocazia pentru Franța să prezinte organizație, um, inițiativa 4 la mie. Dar și pentru FAO și pentru alți parteneri a fost ocazia să prezinte inițiative care tocmai pot contribui la reducerea impactului schimbărilor climatice și efectul gazelor cu efect de seră. Vreau să spun pe această temă că noi, din partea FAO, recunoaștem că sectorul agricol, producția agricolă, contribuie cam cu 10-20% în funcție de surse la um, încălzirea climatică. Însă, în același timp, noi considerăm că agricultura, pădurile, pescuitul constituie și un potențial enorm pentru a reduce impactul uh, schimbărilor climatice. Și eu cred, și aici uh, vreau să mă refer la definiția bunelor practici, eu cred că bunele practici există și noi le cunoaștem. Vreau să spun însă că în cadrul inițiativei pe care nu o pot traduce în franceză, pentru că nu s-a găsit un termen care uh, să reflecte ideea de Climate Smart Agriculture, agricultură inteligentă și ecologică, care ține cont de schimbările climatice. Așadar, noi considerăm că în cadrul acestei inițiative care face parte, uh, care a început la Haga în 2010, va putea să contribuie tocmai să identifice cele mai bune practici care să poată reduce impactul pe climă. Agroecologia, agroecosistemele, toate acestea sunt practici care uh, pot contribui la lupta împotriva schimbărilor climatice. Definiția este o problemă. Avem un grup de experți cu FAO, cu Banca Mondială, cu Centrul de Cercetare de la CIGER și Centrul de Cercetare din Australia, care lucrează împreună, s-au întâlnit și în noiembrie, um, pe tema recensământului, într-un fel uh, de termeni, pentru ca să poată să aibă o definiție comună a acestor uh, termeni. Ne-am întâlnit cu directorul uh, general uh, la Milano și cu reprezentanții celorlalte instituții și toate organizațiile s-au pus de acord că vom lucra împreună tocmai pentru a face inventarul celor mai bune practici, pentru că nu e ca și cum nu ar exista nu trebuie dezvoltate acum, ele există, trebuie însă să vedem cum să introducem sisteme de producție mai inovatoare care să ne permită să ținem cont de toate ideile de protecție a mediului. Așadar, iată ce vreau să spun. Uh, mulțumesc foarte mult încă o dată, domnule președinte, pentru inițiativă, pentru că a susținut acest efort și organizarea săptămânii pentru soluri la Parlamentul European este un lucru foarte bun. Mâine vom avea un uh, eveniment la sediul FAO la Roma, care va aduce împreună toate statele membre pentru ca să încheiem uh, oficial Anul Internațional al Solurilor și la Bruxelles avem un eveniment organizat de guvernul belgian și de comisie pentru a marca Anul Internațional al Solurilor și 5 decembrie este ziua internațională a solurilor, așa cum a fost uh, ea hotărâtă de către adunarea generală anul trecut, ea va fi celebrată anual pentru a putea tocmai să atragem atenția asupra acestei problematici. Profesorul Mamu a spus înainte, aceasta este o problematică care nu prea atrage interes, uh, chiar și în cadrul universității. În general, de la Gent am avut pe cineva, un domn profesor foarte competent, Uh, universitatea aceasta fiind cunoscută pentru subiect, dar nu reușim să-i atragem pe tineri pentru această filieră. Nu s-au uh, colectat destule date, e foarte complexă problema, trebuie să facem un efort foarte mare și de aceea numai dacă ne punem împreună toate eforturile o să putem să reușim să tratăm această problemă așa cum trebuie. Mulțumesc, domnule președinte. Proszę Gleba jest miejsce. Mulțumesc. Solul este casa a peste o pătrime din toate organismele din lumea aceasta. Solul este foarte bogat în organisme, în microorganisme și din păcate există din ce în ce mai puține substanțe organice în pământ și dacă este așa, dioxidul de carbon este emis mult mai puternic. Trebuie să creăm condiții, de aceea, pentru a ne asigura că și viața solurilor este menținută. Deci, solurile n-ar trebui să fie tratate ca o serie de minerale și de substanțe chimice, pentru că solul este mult mai mult, este chiar un spațiu de viață pentru aceste organisme. Iar un sol viu este cea mai bună condiție, precondiție pentru crearea unor unui cadru viabil pentru protecția plantelor. Și poate că nu am adresat destul atenție momentan acestui subiect. Am discutat despre schimbările climatice, despre schimbarea vremii, dar vorbim prea puțin despre pământuri, prea puțin despre apă. Solurile și apa sunt teme esențiale care vor determina viitorul cu siguranță și ele nu vor decide numai dacă se garantează aprovizionarea cu alimente, ci și dacă se aprovizionează suficient cu apă populația planetei. Iată de ce eu cred că inițiativa FAO și eforturile noastre sunt extrem de utile. Eu cred că tema aceasta va trebui să fie mult mai în atenția mass media și vreau să-i rog pe participanți și pe tineri să se implice în acest sens. E vorba de o temă care este esențială pentru viitor. Și către domnul Des vreau să-i mulțumesc pentru că dumnealui se va ocupa ca solurile pe care le-a privit de la tatăl său să le dea mai departe într-o stare mai bună către fiul său. Așa e, trebuie să facem, trebuie să ne gândim la generațiile viitoare și să predăm aceste soluri într-o stare bună. Încă o dată aș vrea să îi mulțumesc domnului profesor Mamo pentru că a fost extrem de interesant și plin de informații noi ceea ce ne-a prezentat dumnealui. Și astfel, reuniunea noastră se apropie de sfârșit, a fost o reuniune comună a trei comisii care s-a ocupat de o temă esențială și ieri din partea FAO am avut mai mulți participanți care se interesau de subiect. Vă mulțumesc tuturor celor care și-au arătat interesul, mulțumesc încă o dată personal, domnule profesor, pentru această prezentare extrem de interesantă și de care ne-am bucurat cu toții. Mulțumesc foarte mult comisiei și mulțumesc către toată lumea. Și astfel se încheie ședința și la revedere!